Good afternoon, everybody. Welcome to the hearing of the LIBE. Bun venit la audierea Comisiei LIBE. Președintele acestei comisii este încă pe drum. Așa că am decis să începem audierea. Dați-mi voi să spun câteva cuvinte introductive iar după aceea, în calitate de raportor din partea LIBE, vă voi oferi câteva uh, informații introductive în legătură cu această audiere privind impactul Cartei pentru Drepturile Fundamentale ale Omului pentru uh, zona de libertăți cetățenești, securitate și justiție. Comisia LIBE, după cum știți, de la bun început a considerat Carta Drepturilor Fundamentale Omului ale Uniunii Europene ca fiind un, uh, o bază pentru uh, politica sa în domeniul libertăților cetățene, justiției și afacerilor interne constituie o referință pentru rapoartele anuale ale Parlamentului European în ce privește protecția drepturilor fundamentale ale omului. În perioada 2005-2008, Comisia Libe a organizat două audieri în, la care au fost invitați autorități din Europa, inclusiv experți de la Luxemburg, de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, de asemenea reprezentanți ai uh, curților constituționale din țările membre și uh, alți reprezentanți ai părților interesate. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, a sosit momentul să permitem o mai bună înțelegere a impactului a acestui document în ce privește configurarea legislației europene și implementarea în statele membre. Obiectivul acestei cele de-a treia audieri pe marginea cartei va oferi câteva linii directoare în ce privește perspectiva configurării uh, dreptului comunitar în acest domeniu în perioada următoare și adaptând achiul uh, comunitar în materie de securitate, libertăți cetățene și justiție. Audierea noastră va fi formată din trei sesiuni. Prima sesiune de astăzi se concentrează pe rolul cartei ca fiind principala referință pentru viitoarea legislație a Uniunii Europene și uh, pentru implementarea pe plan național. Cea de-a doua sesiune din această după-amiază se va concentra pe protejarea drepturilor fundamentale ale omului și demnității umane, conform hotărârilor luate de Curtea Supremă de Justiție a Uniunii Europene. Iar mâine cea, sesiunea se va concentra pe problemele legate de uh, libertățile cetățenești, justiție, strategie, uh, punctele de vedere ale lumii academice, ale societății civile și uh, instituțiilor uh, care uh, au ca obiect apărarea drepturilor omului pe plan național. Deci vom avea în această după-amiază două dezbateri astăzi și de asemenea după sesiunea de mâine înainte de masă. Participanții vor putea să solicite cuvântul în cadrul discuției, dar vor trebui să informeze președintele reuniunii, să-și indice numele, instituția, organizația din care vin va fi circulat din acest punct de vedere uh, un document pe care trebuie să se înregistreze. Uh, intervențiile reprezentanților curții vor uh, putea să aibă opt până la zece minute ca să putem respecta orarul pe care ni l-am propus și îi rog pe cei care vor interveni în cadrul discuțiilor să aibă intervenții foarte scurte, de cel mult două minute. Pentru că în felul acesta vom putea să respectăm timpul prevăzut pentru această după amiază și pentru mâine înainte de masă și în calitate de vicepreședintă a Comisiei Libe și de asemenea raportoare uh, pentru drepturile fundamentale ale omului în Uniunea Europeană, am datoria de a face câteva observații introductive care după aceea pot să fie discutate. Stimați colegi, cred că este un moment de plecare acum în protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Este un moment post-Lisabona, după uh, decembrie 2009. Acum avem o cartă cu prevederi obligatorii, avem uh, obligația de a ne raporta la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și avem o serie întreagă de noi instituții care se ocupă de aceste probleme în cadrul comisiei. Asta înseamnă că avem un comisar în competența căruia intră respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Există inițiative europene noi, cetățenești, care își doresc uh, să uh, militeze pentru respectarea drepturilor cetățenești și avem agenți, o agenție pentru drepturile fundamentale care va monitoriza respectarea regulilor cartei uh, și implementarea ei. Acestea sunt instituții la nivel comunitar. Bineînțeles că avem Curtea Europeană de Justiție și după uh, această Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și avem Curtea pentru Drepturile Omului de la Strasburg. Ce putem constata. Avem o listă întreagă de instituții, uh, avem instrumente legale uh, care trebuie respectate. Important este să vedem cum vom fi capabili să ne servim de ele pentru ca toate aceste instrumente, mecanisme, instituții să fie bine uh, consolidate și funcționale. Este momentul ca acest sistem să funcționeze și trebuie să ne asigurăm că instituțiile își desfășoară activitatea corespunzător, respectând uh, obligațiile legale care uh, sunt uh, formulate. Va fi foarte important să ne ocupăm de implementarea cartei, iar Comisia va trebui să garanteze această implementare. Atunci când este vorba de a recurge la legislația comunitară și să urmărim modul în care este implementată de fiecare dată când instituțiile Uniunii Europene Uh, au elaborat o legislație care se bazează pe Carta Drepturilor Fundamentale. Toate instituțiile europene trebuie să creeze garanții pentru ca achiul comunitar să fie implementat în toate statele membre și să rămână consistent conform drepturilor omului. Și implementarea să aibă loc atât pe plan comunitar cât și pe plan național și uh, să fie în concordanță cu Carta Drepturilor Omului și legislația națională care transpune legislația europeană uh, în legislație națională. Acestea sunt cerințele pe care existența cartei practic le creează. Trebuie să discutăm acum, să vedem cum putem să ne servim uh, într-o manieră optimă de toate aceste prevederi și de toate aceste instrumente în activitatea noastră viitoare pentru a garanta în felul acesta implementarea cartei. ne aflăm acum în momentul în care Comisia Libe și eu, în calitate de raportor, pregătim un raport despre drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Iar eu, în calitate de eh, raportor, cred că sarcina noastră este să eh, revedem toate instituțiile existente, să vedem eh, fiecare ce competență are, ce rol trebuie să-și asume, cum putem conlucra. Cum putem conlucra pe plan comunitar, de asemenea pe plan național, cum pot coopera între ele curțile supreme de justiție pentru ca să se evite orice suprapunere, să vedem cum poate Uniunea Europeană să coopereze cu Consiliul Europei de asemenea cu alte organizații internaționale în a căror competență se uh, află și respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale Omului. O serie întreagă de chestiuni se ridică și uh, eu cred că raportul pe care îl pregătim în anul acesta în Parlament trebuie să abordeze uh, toate aceste subiecte. Ne bucurăm că dumneavoastră vă aflați astăzi aici pentru a descrie mai bine rolul fiecarei instituții implicate și pentru a vedea, de asemenea, care poate fi rolul Parlamentului European în acest angrenaj. Cred că dacă toate aceste instituții, inclusiv Parlamentul, pot să joace propriul rol în această arhitectură, în această cartă foarte modernă, atunci noi vom putea să venim în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor europeni, pentru că după ce am creat toate aceste instrumente și așteptările cetățenilor sunt foarte ridicate. Deci, acestea ar fi câteva idei pe care am dorit să le menționez pentru a stimula discuțiile care vor urma și dați-mi voie să continui acum, rugându-l pe domnul Peter Hastings, uh, un supervizor uh, pentru protecția datelor europene, să ne prezinte uh, statementul său. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Poate că nu e o coincidență faptul că Observatorul European pentru Protecția Datelor uh, trebuie să ia cuvântul la deschiderea acestei uh, sesiuni. Dumneavoastră reprezentați Parlamentul European, doamnă președinte, este prezent de asemenea și Consiliul. Iar prezența Consiliului uh, ilustrează noul tratat de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale. Comisia Libe este deosebit de interesată de protecția datelor, care primește o importanță deosebită în noua Carta a Drepturilor Fundamentale. În ceea ce privește spațiul de securitate și de justiție, mă voi referi, bineînțeles, la programul de la Stockholm, adoptat anul trecut. În acest program s-a dat o mare importanță stocării de date și schimbului de informații personale. Acestea sunt niște instrumente esențiale pentru a elabora politica europeană de imigrație, azil și de cooperare judiciară. Ceea ce privește securitatea noastră internă. De asemenea, în același context, se dă o mare importanță strategiei europene de gestionare a informațiilor. Bineînțeles, schimbul de informații este important, însă în același timp este foarte importantă și protecția datelor și de aceea salut această strategie pentru gestionarea informațiilor. Salut de asemenea uh, rolul acordat uh, drepturilor fundamentale atunci când se implementează programul de la Stockholm. Dreptul la protecția datelor este consfințit acum în Carta Drepturilor Fundamentale, este o obligație juridică și este unul din puținele drepturi reluate, repetate în tratat de mai multe ori. Există o prevedere, articolul 16 din uh, tratat, la care voi referi, pe lângă articolul 8 pentru protecția datelor, precum și articolul 7, dreptul la intimitate. Nu avem, deci, doar acest articol 8 din cartă, ci avem și o, conform, o confirmare formulată identică, identic în articolul 16. Astfel, cetățenii au un drept subiectiv care pare să poată fi uh, aplicabil direct de către tribunale, însă va trebui să vedem cum vor reacționa tribunalele în caz că va exista un astfel de caz. De asemenea, există și articolul 6.2 punctul din tratat, unde există o prevedere clară privind aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci toate acestea arată câtă importanță au acum drepturile fundamentale. În articolul 16 al tratatului, așa cum spuneam, această valoare fundamentală a protecției datelor este confirmată și subliniată. Dacă e să vedem această prevedere, ne dăm seama că principalele elemente sunt practic acum consfințite la nivel de drept primar european. Deci, dreptul la protecția datelor. La articolul 16, formularea este foarte clară. Baza care, temeiul care trebuie să existe, trebuie să fie legal. Deci, întotdeauna trebuie să existe un temei juridic și trebuie să specificăm că există deci această limitare a scopului și se face o trimitere la dreptul la propriile date, dreptul la rectificare și principiul uh, supravegherii de către o autoritate uh, superioară. Deci toate acestea sunt confirmate în articolul 16 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene ceea ce privește spațiul de libertate, securitate și justiție. Acesta nu se poate dezvolta fără o uh, respectare pe deplin a uh, drepturilor fundamentale, așa cum se arată în articolul 16, dar și în legislația secundară. Așa se și întâmplă. Când se propune și adoptă legislație comunitară, avem o listă cu Uh, puncte cu programe, acțiuni ale Comisiei. Și este de altfel și pe site-ul uh, organizației mele. Deci toate aceste măsuri care au o dimensiune de protecție a datelor sunt uh, strâns urmărite pentru a vedea dacă se respectă dreptul fundamental de protecție a datelor. Și această listă este actualizată. Ultima versiune a fost publicată la începutul lunii. Asta se întâmplă și la nivel național, nu doar la nivel european. Când uh, se implementează legislația, articolul 51 din cartă spune foarte clar că autoritățile naționale vor trebui să respecte acest lucru. De asemenea, cartea trebuie interpretată în funcție de jurisprudența Tribunalului de la Strasburg și de la Strasburg. Deci toată legislația din acest uh, spațiu al securității și justiției și cea privind uh, schimbul de date, deci în acest context, drepturile fundamentale trebuie luat, avute în vedere. Deci nu e vorba doar de dreptul la intimitate și protecția datelor. E vorba de asemenea de o serie de cazuri interesante. De jurisprudența Tribunalului de la Luxemburg, cazul Ober, de exemplu, un caz în care non-discriminarea pe motive de naționalitate, origine națională, Um, se punea din perspectiva registrului de populație. Registrele de imigrație, de cetățeni străini. Există jurisprudență la Strasburg privind bazele de date de ADN din perspectiva principiului de proporționalitate, cum ar fi cazul Marber. Deci toate aceste cazuri joacă un rol atunci când se pregătește și se evaluează legislația în domeniul libertății, securității și justiției. Și toate acestea sunt relevante, deoarece chestiunea non-discriminării și riscul de a stigmatiza anumite persoane dacă numele lor sunt incluse într-o bază de date privind uh, punerea în aplicare a legii sau controlul frontierelor, este un risc real, nu doar teoretic. Deci, în acest context, Comisia pregătește revizuirea cadrului juridic secundar de protecție a datelor. Acest proces face parte din uh, uh, acțiunile din programul de la Stockholm și se acordă o importanță mai mare protecției datelor în acest context. Aș vrea să vă spun că începând cu 1 decembrie anul trecut, ar trebui să ne asigurăm că dreptul la protecția datelor și toate celelalte elemente sunt respectate la nivel comunitar. Deci nu trebuie să existe niciun vid de interpretare, însă, din păcate, există aceste lacune. Iar cadrul de la vechiul pilon numărul 3 nu are cum să fie folosit în prezent nu sunt acoperite, de exemplu, situațiile interne. Și nu mă refer doar la cazuri când datele sunt colectate la nivel național și transferate, ci și la date privind alți cetățeni europeni și la eventuale schimburi de informații, informații din ce în ce mai numeroase odată cu integrarea europeană. Deci e foarte important să ținem cont de aceste lacune când vom revizui acest cadru. Ca să închei, aș vrea să vă spun că această carte care a devenit uh, obligatorie oferă niște referințe cheie pentru noul cadru juridic pregătit de comisie și încearcă să facă față tuturor lacunelor existente, deoarece acestea nu sunt acceptabile. Și de aceea se pune accentul pe un cadru orizontal, cuprinzător și eficient. Și trebuie de asemenea să urmărim îndeaproape respectarea principiului de proporționalitate și cel al necesității sunt niște elemente necesare, așa cum uh, stipulează articolul 52 din cartă. Sunt stabilite anumite derogări, însă trebuie să fim foarte atenți să vedem ce proiecte putem avea derogări și să vedem dacă, într-adevăr, sistemul, uh, principiul proporționalității este respectat. Această limitare a drepturilor fundamentale se poate face doar dacă este necesară și dacă uh, vizează îndeplinirea unor obiective de interes general. Acesta a fost ultimul meu comentariu. Vă mulțumesc, domnule Hastings. Începem acum prima dezbatere, prima sesiune pe dezbatere. Avem doi membri care doresc să intervină după care toată lumea poate interveni. Vă rog doar să ridicați mâna. Colegii vă vor înscrie numele pe o listă. Prima persoană, primul coleg care dorește să intervină, domnul Coeliu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru această inițiativă și aș vrea de asemenea să-i, uh, să-l felicit și pe domnul Peter Hastings pentru prezentarea excelentă pe care tocmai ne-a făcut-o. Dumnealui are perfectă dreptate atunci când spune că protecția datelor ne arată clar cum această cartă a drepturilor fundamentale este foarte relevantă în cadrul spațiului de libertate și justiție. Pentru cei care au o vocație europeană ca și mine, această cartă a fost un pas înainte. Nu suntem doar într-o piață, a, o Europa a piețelor, a liberei circulații a mărfurilor, ci suntem într-o Europa a cetățenilor, în care valorile noastre comune sunt consfințite în tratat. E un element foarte important pentru spațiul de libertate, securitate și justiție. Și e relevant deoarece modul în care uh, combatem noi terorismul trebuie să se facă conform unor principii și unor valori comune. Și asta se vede foarte mult uh, și e relevant când avem, de exemplu, negocieri la nivel internațional cu partenerii noștri și nu mă refer aici doar la Statele Unite ale Americii. La aceste negocieri trebuie să limităm uh, oarecum drepturile care figurează în uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Această cartă este relevantă deci pentru spațiul de libertate, securitate și justiție și nu doar din prisma exemplelor citate de domnul Hastings, ci și din perspectiva tuturor acțiunilor comunitare uh, care trebuie respectate după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Coelho. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Dezbaterea de astăzi este foarte importantă. Regret că foarte multe colege, foarte mulți colegi nu pot participa astăzi, pentru că eu cred că acest subiect va fi important în activitatea noastră și în perioada următoare. Dacă vorbim despre importanța protecției datelor, despre colaborarea dintre instituții, atunci multe decizii nu sunt strict de natură juridică, ci este vorba despre o dezbatere politică. Drepturile omului nu sunt noi, dar există accente noi uh, în baza tratatului de la Lisabona. Și asta uh, o demonstrează și discuțiile pe care le avem în Parlamentul European, să vedem cum ne ajustăm activitatea noastră din acest punct de vedere, iar eu cred că protecția datelor depășește mult discuția privind uh, programul de la Stockholm, inclusiv se referă la colaborarea dintre justiție și poliție, dar depășește și această colaborare pentru că în foarte multe domenii cotidiene întâlnim situații în care protecția datelor nu este respectată, de pildă în ce privește sănătatea. Se poate introduce o cartelă privind starea de sănătate a persoanei, dar aceste lucruri pot fi exploatate și de cei care nu ar trebui să aibă acces la datele confidențiale privind starea de sănătate a persoanei. De aceea ă, trebuie să ne întrebăm în ce măsură, prin introducerea unei asemenea evidențe, ar putea ă, persoana, în calitate de lucrător, să aibă probleme cu viitorii angajatori. Alte aspecte, de asemenea, nu ar trebui să fie tratate strict ă, legate de Uh, domeniul respectiv pentru că lucrurile pot să se întrepătrundă. De aceea spun este uh, și o dezbatere politică. Avem multe discuții legate de piața internă, dar toate discuțiile noastre trebuie să aibă în centrul preocupărilor cetățeanul și cred că în perioada următoare, din acest punct de vedere, privind uh, managementul informațiilor și uh, securitatea uh, datelor confidențiale legate de persoane, vom mai avea mult de discutat. Cine are acces la aceste bănci de date? Cât de actuale trebuie să fie aceste date? Există garanții că după un anume termen aceste uh, Uh, evidențe legate de persoană vor fi uh, anulate, radiate. Trebuie să vedem pe plan european cum reglementăm aceste lucruri și să învățăm unii de la alții în statele naționale. Mulțumesc, doamnă Zipel. Înainte de a da cuvântul domnului Hastings, aș vrea să subliniez ceea ce a spus colegul meu, domnul Coelho, este un moment foarte important în care ne aflăm acum. Doamna comisar Reding a spus că putem uh, comparăm aceste preocupări cu realizările pe care le-am avut în ce privește piața internă unică. Și uh, nu am spus în cuvintele mele introductive, dar avem o cartă europeană care constituie o variantă extrem de modernă a tratării problemelor fundamentale ale omului dacă o comparăm cu ceea ce există pe plan global. Iar acum, domnule Hastings, vă dau din nou cuvântul pentru a răspunde și a face observații pe marginea celor spuse. Mulțumesc. Așa cum am spus la început, cred că Ideea organizatorilor a fost aceea de a arăta că protecția datelor este un exemplu extrem de relevant al impactului cartei în spațiul de libertate, securitate și justiție. Este adevărat și sunt pe deplin de acord că ambele au o sferă de aplicare mai largă și că este vorba de o atenere reciprocă, așa cum s-a subliniat de la bun început. Carta nu reprezintă doar protecția datelor și toate aceste drepturi, cum ar fi cel la non-discriminare, la demnitatea umană, la un proces corect și așa mai departe, joacă un rol esențial în implementarea și pregătirea legislației și cadrului legislativ bazat pe programul de la Stockholm. De asemenea, la fel de adevărat, protecția datelor nu este relevantă doar în ceea ce privește spațiul libertate, securitate și justiție. Planul Comisiei de a face propuneri până la finalul acestui an pentru revizuirea cadrului juridic existent au fost deja exprimate în prima parte a programului de la Stockholm. Și relevanța acestui program și trebuie să subliniem acest lucru încă o dată, este pentru toate domeniile politicilor europene, mergând de la ocuparea forței de muncă, la sănătate, la transport, asigurări sociale și așa mai departe. Deci, este o încercare de o mare importanță și relevanță și înseamnă și trebuie să se confrunte și cu provocările puse de globalizare și noile tehnologii. Acestea fiind spuse, salut și faptul că în programul de la Stockholm consecințele uh, protecției uh, datelor sunt luate în serios și strategia informațională, strategia de gestionare a informației este, din cât am văzut eu, în plină dezvoltare pentru o metodologie care să ne permită să ne asigurăm că nu vom repeta greșelile care s-au întâmplat în ultimii 5-10 ani. Nu luăm sistemele unul câte unul și nu facem lucrurile pas cu pas, ci ne bazăm pe o analiză sistematică în care considerațiile legate de protecția datelor sunt de la bun început integrate. Și salut acest lucru și sprijin acest lucru atâta vreme cât această abordare va fi cea urma, urmărită de noi. Vorbind de drepturile fundamentale în general, să nu uităm că comisarul responsabil pentru acest domeniu, doamna comisar Reding, și-a exprimat dorința să se implementeze o politică de toleranță zero în acest domeniu. Este un limbaj foarte puternic care cred că duce la niște obligații de respectare a legii, obligații care derivă din uh, tratat și din Carta Drepturilor Omului. Și salut sprijinul care ne este acordat din acest punct de vedere urmăm legislația așa cum este ea făcută și, credeți-mă, vom avea o poziție extrem de critică de acum înainte. Vă mulțumesc, domnule Hastings. Având în vedere că nu au existat și alți colegi care să dorească să intervină, Trecem acum la a doua parte, la a doua sesiune a acestei după amieze, referitoare la protecția drepturilor fundamentale și a demnității umane, așa cum este ea consfințită de instanțele supreme din Uniunea Europeană. Avem aici trei intervenții, după care vom avea noua rundă de dezbateri. Oricine dorește să intervină în aceste discuții este rugat să ridice mâna și apoi vom trimite o foaie de, prezen de prezență pe care să vă puteți înscrie numele. Primul vorbitor în această a doua sesiune este domnul Jean-Claude Bonichot, care este președintele celei de-a patra Camere uh, a Curții de Justiție a uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc că ați venit și vă rog, vă dau cuvântul. Thank you, uh, Mr. President. Uh, if you agree, I will... Uh, Mulțumesc, domnul președinte. Dacă sunteți de acord, o să vorbesc în limba franceză, că mi-e mai ușor. Că le, le tit... Deși titlul acestei sesiuni se referă la modul în care curțile supreme din uh, Uniunea Europeană asigură respectarea drepturilor fundamentale, Vă rog să îmi permiteți să nu abordez în detaliu modul în care se asigură această protecție la nivel uh, comunitar de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. E vorba de o chestiune bine cunoscută și cred de aceea că ar fi mult mai interesant pentru dumneavoastră date fiind subiectele pe care le vom trata, să ne plasăm într-o perspectivă evoluti- a evoluției și să vedem care poate fi impactul acestei uh, uh, carte, cărți a, a drepturilor fundamentale. De asemenea, mă voi referi și la aderarea Uniunii Europene la Convenția, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Uh, E clar că această aderare are o legătură cu Carta Drepturilor Fundamentale. Doamnelor și domnilor, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este o curte a drepturilor omului. Este jurisdicția constituțională și administrativă a Uniunii Europene. Misiunea acestea este să controleze legalitatea actelor um, Uh, și a instituțiilor, uh, actelor instituțiilor europene. Și atunci când efectuează acest control, ca orice altă jurisdicție națională, trebuie să se pronunțe asupra faptului dacă aceste acte uh, legislative respectă sau nu drepturile fundamentale. O altă misiune este să asigurăm o interpretare unică fi deci o unitate în ceea ce privește aplicarea dreptului comunitar. Și aceasta este de fapt uh, condiția um, existenței Uniunii Europene. Deoarece tratatele nu aveau un catalog al drepturilor, Curtea de Justiție a făcut față acestor lacune prin jurisprudența sa. Jurisprudență bogată, care inspiră încredere. Pentru a-și elabora jurisprudența în domeniul drepturilor fundamentale, Curtea Europeană de Justiție a recurs la principiile generale de drept. Și, în mod firesc, s-a inspirat din tradițiile constituționale comune ale statelor membre și din tratatele de protecție a drepturilor omului, tratate la care aderaseră statele membre. În acest cadru și uh, în conformitate cu o formulă bine cunoscută, Curtea de Justiție a conferit o însemnătate deosebită Convenției Europene a Drepturilor Omului. Este urmată și aplicată jurisprudența um, CEDO, și, de altfel, în uh, hotărârile sale, Curtea de Justiție citează uh, hotărârile de la Strasburg. Printre multele exemple pe care le avem, de exemplu hotărârea Cadi din 3 septembrie 2008, prin care curtea a Um, făcut să se respecte drepturile apărării prin decizii uh, prin care persoanele sunt puse pe liste um, cu suspecți de terorism. De exemplu, Curtea Constituțională Belgiană a pus o întrebare Curții de Justiție privind um, directiva uh, privind spălarea de bani, privind combaterea acestui fenomen. Era vorba de regulile de denunțare a unor activități de spălare a banilor. Un alt caz, Consiliul de Stat francez a pus o întrebare privind validitatea principiului de legalitate a directivei privind cotele Uh, legate de gazele cu efect de seră. În ambele cazuri, aceste curți uh, naționale foarte înalte au vrut să se asigure că protecția uh, oferită este suficientă, deci s-au adresat Curții Europene de Justiție. Întrebarea pe care ne-am pus-o era dacă aveam nevoie de o cartă a drepturilor fundamentale europeană. Eu unul nu am nicio îndoială în acest sens, deoarece, dat fiind competențele pe care le are Uniunea Europeană și modul în care s-a dezvoltat, nu era normal să nu avem o astfel uh, de declarație a drepturilor. De asemenea, există noi domenii de intervenție, dreptul civil și penal, de exemplu, vorbim despre spațiul de libertate, securitate și justiție, deci aceste noi domenii de intervenții necesitau întocmirea unui astfel de catalog de drepturi. Doamnelor și domnilor, cred că este foarte important să spun astăzi aici, în acest for, că a fost uh, important ca prin acest proces de reflexie comună să ajungem la consfințirea uh, valorilor noastre comune. Acum că avem această cartă, trebuie să ne întrebăm care este rolul său în cadrul sistemului juridic european. Deci ne întrebăm care este valoarea acestei carte, care este conținutul său și care sunt condițiile de interpretare ale acestei carte. În ceea ce privește valoarea juridică, trei lucruri trebuie subliniate. Carta reprezintă uh, dreptul primar, are valoare de drept primar. Articolul 6 spune că are aceeași valoare juridică ca și uh, tratatul, tratatele. Un al doilea lucru, sfera de aplicare. Aceasta este determinată, se aplică tuturor uh, puterilor publice din Uniunea Europeană și statelor membre atunci când pun în aplicare dreptul comunitar. De altfel, textul se vrea precaut și se spune doar atunci când pun în aplicare dreptul comunitar. Un al treilea lucru. Carta nu modifică ordinea de competențe la nivel european. Și, un lucru fundamental, această carte nu poate constitui un temei juridic nou. În ceea ce privește conținutul, trei elemente de subliniat. Carta reia practic toate libertățile din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și diferitele sale protocoluri, protocoale. Dacă e să facem uh, o comparație, vedem că 19 drepturi și libertăți apar atât în cartă cât și în convenție, doar 5 apar doar în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deci putem spune astfel că această Carta a Drepturilor Fundamentale constituționalizează Convenția Europeană a Drepturilor Omului în uh, uh, structura juridică a Uniunii Europene. Carta totuși depășește cu mult convenția, deoarece sunt uh, consfințite niște drepturi care nu apar în convenție. 31 de drepturi, 12 au de-a face cu solidaritatea și sunt în titlul privind solidaritatea, 8 drepturi sunt legate de cetățenia europeană și 11 au legătură cu alte uh, domenii. Dacă e să, să analizăm lucrurile, vedem că o mare parte din aceste drepturi și libertăți țin de categoria drepturilor fundamentale, însă acest lucru nu este valabil pentru întreaga cartă. Anumite drepturi, cum ar fi cele privind cetățenia europeană, sunt fundamentale în sensul dreptului comunitar, însă nu în uh, accepția generală a termenului. De exemplu, dreptul la o bună administrație, deci e preferabil să ai administrație care funcționează bine. Însă, e clar, acesta este un drept fundamental, diferit însă de dreptul uh, de a se reuni, de a se exprima. Carta are de asemenea și anumite elemente speciale în ceea ce privește interpretarea sa. Atât în preambul cât și în articolul 52, Carta stabilește regulile conform cărora trebuie să fie interpretată. Deci carta își stabilește propriile reguli de interpretare. Și aici sunt uh, patru elemente care merită menționate. În primul rând, sensul și um, importanța acestor drepturi. Acestea trebuie să fie aceleași ca în tratat. În al doilea rând, explicațiile care au fost elaborate sub uh, Uh, președinția Convenției trebuie luate în calcul. Așa se spune și în preambul și în articolul 52. Un al treilea element. Drepturile care uh, provin din urma tradițiilor constituționale trebuie interpretate în armonie cu drepturile din cartă. Un al patrulea lucru. Limitarea um, anumitor drepturi uh, trebuie justificată fie prin nevoia de protejare a drepturilor uh, altcuiva, fie și asta are un sens mai important pentru funcționarea instituțiilor, fie prin niște obiective de interes general recunoscute de Uniunea Europeană. Dacă e să avem în vedere aceste um, sugestii de interpretare și dacă să ne uităm la alineatul 3, articolul 6 din tratat, putem fi de acord cu fostul președinte uh, Badanter de la Curtea Constituțională franceză. Dacă e să vedem acestea, nu putem fi decât oarecum sceptici față de niște precauții inutile din punct de vedere juridic. Domnul Badanter spune că jurisdicțiile comunitare vor trebui să interpreteze în armonie și având în vedere toate aceste măsuri. Valoarea politică pare să fie invers proporționată cu valoarea juridică.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 stabilite clar la protoc- în protocolul 8, care are aceeași valoare juridică ca și tratatul. După cum știți, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului au uh, legături în mod obișnuit, au un raport uh, pozitiv și își urmăresc îndeaproape și reciproc jurisprudența. Totuși, funcțiile depășesc de foarte multe ori persoanele. Iar această aderare ridică probleme atât de natură politică cât și tehnică. Și de aceea, pentru o bună funcționare a Uniunii Europene, trebuie identificate și soluționate aceste probleme. E vorba și nu doar de următoarele lucruri. Statutul dreptului primar în Uniunea Europeană din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului. Mă refer aici la condițiile de interpretare și de acțiunile Uniunii Europene care în mod voluntar au fost uh, substrase uh, controlului uh, judecătorilor Uniunii Europene. În al doilea rând, condițiile în care se va asigura subsidiaritatea controlului organelor uh, Convenției Europene a Drepturilor Omului. E vorba de curte și de Comitetul de Ministri. Această subsidiaritate este necesară și există în uh, rapoartele pe care le au, rapoartele pe care le au aceste instituții. Deci e vorba de următorul lucru doi judecători nu trebuie să se ocupe de același lucru în același timp. Iar Curtea de Justiție trebuie să-și îndeplinească funcția stabilită de tratat și anume să asigure unitatea dreptului comunitar. E vorba de asemenea de mijloace la care trebuie să ne gândim pentru a soluționa eventuale dezacorduri care pot apărea între cele două instanțe. Acestea sunt uh, sfidările pe care le avem uh, în fața noastră, doamnă președinte, pentru ca drepturile fundamentale să aibă rolul pe care îl merită în această Uniune a Drepturilor în 2010. Uh, Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, Michel Melchior, de Curtea Constituțională din Belgia, președintele celui de-al 12-lea congres al Conferinței Europene a Curților Constituționale. Domnule Melchior, cuvântul îl aveți acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Menționarea calității mele ca președinte a Curții Constituționale poate să surprindă pe cineva, pentru că eu văd pe listă doi președinți ai Curții Constituționale a Belgiei. Lucrurile chiar așa stau pentru că suntem în Belgia. Există o instituție federală. Cea de-a doua mențiune, stimată doamnă președintă este cea de președinte al celui de-al 12-lea congres al uh, Conferinței Europene a Curților Constituționale. Este vorba despre o asociație care se reunește la uh, anumite congrese Congrese congresele stabilește raportul între curțile constituționale și celelalte uh, jurisdicții internaționale și naționale inclusiv relația noastră cu Curtea uh, de Justiție de la Luxemburg și CEDO la Strasburg. Probabil că din acest motiv am fost și invitat să particip la această dezbatere. Cum a menționat și predecesorul meu, ne preocupă protejarea drepturilor fundamentale garantată de către curțile europene ale Uniunii Curțile eh, Supreme de Justiție din Europa. Eu cunosc situația Curții de Justiție din Belgia, dar voi vorbi și despre Carta Drepturilor Fundamentale. Curtea Constituțională garantează respectul de către diversi eh, legislatori, legiuitori belgieni pentru ca activitatea lor să se bazeze pe legalitate și pe uh, drepturile fundamentale care sunt menționate în Constituție. Este de altfel o Constituție care datează din 1831. Curtea Constituțională poate acționa în două uh, maniere. Poate anula o hotărâre judecătorească într-un termen de șapte luni de la publicarea acestei hotărâri judecătorești în uh, monitorul oficial. Și uh, diversele guverne care au uh, existat în Belgia, președintele Parlamentului și clientul justiției au dreptul să se adreseze, inclusiv asociațiile de diverse naturi care pot avea un interes um, de a-și apăra un drept care, în opinia lor, a fost uh, încălcat. Deci accesul este cât se poate de larg, toată lumea practicare are acces la Curtea Constituțională. De asemenea, într-o manieră a hotărârii prejudiciare, se poate pronunța în legătură cu o speță deci uh, poate să îi se solicite uh, opinia în legătură cu o interpretare uh, a codului civil care este din 1904 și poate în felul acesta să ajute la aplicarea unei legi și la garantarea constituționalității 100% a ceea ce urmează să fie decise către justiție. Deci, un drept fundamental înscris în Constituție trebuie respectat. Răspunsul în legătură cu uh, acest, uh, acest enunț poate fi însă uh, și da și nu, pentru că există un drept material în cazul uh, dreptului penal, de asemenea în cazul uh, dreptului familiei, uh, un drept fundamental material. Există de asemenea drepturi garantate prin drepturile, prin normele, convențiile internaționale, iar în legătură cu acestea, Curtea consideră că dispozițiile naționale și internaționale trebuie să fie formulate într-o manieră combinată, pentru că există garanții în ordinea juridică internă și, de asemenea, o legătură cu jurisprudența Curții de la Strasburg. Dar Există și alte aspecte care trebuie să fie avute în vedere. Mă refeream inițial la dreptul material, dar există în Constituție și drepturi fundamentale imateriale care se determină prin uh, referiri, de pildă, principiul legalității și nediscriminării care trebuie să fie respectate de către legislațiile naționale toate legislațiile naționale, dar așa, dreptul civil, dreptul procedural, dreptul fiscal. Iar ă, în legătură cu această idee că nu poate fi permisă o discriminare, Curtea în 1991 s-a pronunțat afirmând că toate drepturile și libertățile care rezultă din uh, convențiile internaționale semnate de Belgia nu uh, trebuie să uh, discrimineze în vreun fel uh, în baza legislației naționale, de asemenea uh, nu uh, trebuie să intre în coliziune cu legislația națională. în ce privește legislația Uniunii Europene, Belgia a fost, în Belgia a fost prima curte constituțională care a pus problema, ă, întrebarea prejudiciară referitoare la interpretarea unor norme legale în ce privește Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Ea a devenit drept primar al Uniunii în momentul în care tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, asta prevede articolul 6 al Uniunii, în primul aliniat. am putea spune că uh, nu se schimbă fundamental lucrurile față de situația anterioară, pentru că încă începând cu 1970 a existat uh, Internaționale Handelsgesellschaft, uh, o hotărâre legată de această societate comercială, prin care se spunea Curtea de Justiție trebuie să respecte drepturile care decurg din legislația comunitară, iar această uh, jurisprudență a fost garantată și prin tratatul de la Maastricht. În aliniatul 3 uh, se confirmă acest punct de vedere, dar e drept, Carta Drepturilor Fundamentale are meritul uh, de a introduce o listă suplimentară prin articolul 6 aliniatul 3, chiar dacă nu este o listă exhaustivă, pentru că se face referință la tradiția comunitară existentă. Titlul 7 al cartei dispoziții generale privind interpretarea și aplicarea cartei este poate cel mai important pentru jurisdicția națională. Spre deosebire de ceea ce mulți au creut, crezut poate, Carta nu creează un sistem nou de protecție a drepturilor fundamentale. Uh, vis-a-vis de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană și alte asemenea documente. Pentru că, în realitate, toate Constituțiile naționale, aproape fără excepție, continuă uh, enumerarea drepturilor fundamentale. Carta face și ea același lucru pentru Uniunea Europeană. care, eh, sigur, nu este tratat neapărat ca un stat federal, dar în orice caz este o Uniune care are anumite competențe pentru exercițiul activității comune. Carta este un drept însoțitor uh, pentru uh, achiul comunitar. Se impune în instituțiile europene uh, legiuitorilor administrației europene și, de asemenea, statelor membre atunci când ele transpun în legislație națională legislația europeană, deci dreptul comunitar. Acest lucru este afirmat în articolul 51 al cartei. Legislația națională și nu mă voi referi aici la administrație. Evident că trebuie să respecte libertățile uh, prevăzute în cartă atunci când este vorba despre transpunerea în legislație națională a dreptului comunitar. Pentru transpunerea directivelor, pentru reglementări, regulamente, atunci când se impun sancțiuni când se precizează ce anume state, trebuie să sancționeze statele naționale. Ei bine, aceste sancțiuni trebuie să respecte dreptul constituțional național în ce privește legalitatea și previzibilitatea acțiunilor. Dar trebuie să respecte și articolul 7 al uh, Convenției Europene pentru Drepturile Omului și Carta care spune că gravitatea sancțiunilor nu trebuie să fie disproporțională față de gravitatea infracțiunii uh, delictului comis. Iar în ce privește directivele, există două părți, ceea ce reprezintă transpunerea în practică a obiectivului directivei, dar în legislația de transpunere există și o marșă de manevră pentru statele naționale, nu întotdeauna, dar în cele mai multe cazuri. Deci o libertate de uh, acțiune pentru statele membre. În felul acesta uh, se transpune de fapt carta în dreptul constituțional național în ce privește interpretarea dreptului și principiilor. Aliniatul 2 și aliniatul 3 acestui articol sunt foarte importante pentru că este vorba de dreptul garantat în convenție în sensul uh, a ceea ce le conferă convenția. Principiul este frumos, dar lucrurile nu sunt foarte clar formulate. Care este uh, area de aplicare a convenției? Ea nu este uh, descrisă. Este determinată, de fapt, de către jurisprudența de la Strasburg. Și cred că pentru a aprecia validitatea dreptului național. Atunci când se transpune în practică ă, achiul comunitar, cred că am putea transpune jurisprudența de la Strasburg dacă ea are un efect de a limpezi lucrurile ă, și în felul acesta nu s-ar mai pune întrebarea prejudiciară ă, adresată curții de la Luxemburg. legislația națională trebuie să respecte o normă a cartei și o normă a convenției care au aceeași importanță, dar pe care le-o conferă Curtea de Justiție, pe de o parte, și Curtea de la Strasburg, pe de altă parte. N-am spus nimic în legătură cu drepturile derivate în cadrul comunității europene. În ce privește derogările, Carta numește drepturile și libertățile ehm, în chestiune, de asemenea, principiile care trebuie să funcționeze distincția ehm, este între aceste două categorii de norme și nu se impune neapărat la o simplă lectură a cartei. Uh, aplicarea cartei nu trebuie să creeze uh, complicații pentru uh, jurisdicția națională um, pentru că prin încercarea de lămurire prin întrebările prejudiciare care s-ar formula, la un moment dat s-ar putea produce o supra-solicitare. Articolul 47 al cartei uh, clarifică într-o oarecare măsură lucrurile. Iar uh, se prevăzut și un termen între 18 luni și 40 și 24 de luni uh, pentru răspunsul de la Strasburg. Aș spune că în ciuda a ceea ce poate unii uh, afirmă, uh, Strasbourg și Luxemburg nu uh, se ocupă de aceleași domenii, pentru că este vorba de Luxemburg, drepturile fundamentale în ce privește legislația comunitară și Strasbourg doar de aspecte legate de legislația națională. Nu e așa. Uh, Există aceste organisme jurisdicționale superioare, o entitate europeană care își asumă competențe care îi sunt transferate de către statele membre la Luxemburg, iar Strasburgul supraveghează respectarea drepturilor omului individuale în statele membre. Curtea de la Strasburg uh, a afirmat că um, executând până în aplicare dreptul comunitar, uh, asta nu exonerează de obligația de respectare a drepturilor omului pe plan național statele membre. Iată că am lansat poate unele elemente de reflexie care pot fi preluate de domnul președinte Costa sau de alți uh, participanți la dezbatere. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, Mulțumesc, domnule Melchior, și ultima intervenție din această sesiune din partea domnului Magbisi, care este președintele Curții Constituționale în Belgia. Ați înțeles deja de ce avem doi președinți aici și o să-i dau imediat cuvântul. Madam Chairman, I will deliver my prepared statement in French. Mi-am pregătit uh, pregătarea, pre, prezentarea în franceză. În ceea ce privește relațiile cu cele mai înalte jurisdicții europene, Curtea Constituțională Belgiană cooperează pe deplin. Când se examinează dacă legile belgiene respectă drepturile și libertățile garantate de Constituție, Curtea Constituțională Belgiană își uh, prelungește controlul asupra normelor legislative la drepturile și libertățile analoge garantate de convențiile internaționale la care a aderat Belgia. Făcând aceasta, integrează în jurisprudența sa jurisprudența CEDO. În ceea ce privește dreptul comunitar, Curtea Constituțională se adresează Curții de Justiție a Uniunii Europene de fiecare dată când o problemă serioasă de validitate sau de interpretare a dreptului comunitar uh, apare. Astfel, Curtea Constituțională Belgiană a adresat 10 întrebări prejudiciale curții de la Luxemburg. Mult mai multe decât uh, toate celelalte curți constituționale din uh, statele UE la oaltă. Acest comportament de cooperare loială nu înseamnă însă că nu ne punem întrebări în legătură cu evoluția jurisdicțiilor europene. Ceea ce privește Curtea de la Luxemburg, la noi, ca și în alte curți constituționale, există câteva îngrijorări legate de utilizarea care ar putea fi făcută um, o, utilizarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Cu ocazia întrebărilor prejudiciale recente adresate de jurisdicțiile naționale belgiene și franceze, a fost important, uh, deci în legătură cu acestea, e important să reamintim că dispozițiile din cartă se adresează instituțiilor, organelor și organismelor din Uniune, respectându-se principiul de subsidiaritate. Sunt adresate de asemenea și statelor membre, însă doar atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii. De aceea nu ar fi bine ca această curte de la uh, Luxemburg uh, bazându-se pe cartă, să primească întrebări adresate de judecătorii naționali privind regulile de drept intern, care nu pun în aplicare dreptul comunitar, însă reguli care ar fi considerate de către acești judecători naționali ca fiind uh, contradictorii drepturilor omului uh, garantate de Convenția Europeană.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 de aderare, mă scuzați, înainte de a uh, lămuri uh, rolul tuturor jurisdicțiilor în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, în ceea ce privește CEDO. Cred că nu putem să nu spunem uh, că această curte se află într-o situație foarte gravă, are un număr foarte ridicat de cauze, peste 125.000. Recent am publicat un articol în Human Rights Law Journal privind uh, extinderea pe cale pre retorica jurisdicției curții la drepturile sociale și, pe de altă parte, am publicat și o carte în 2010 uh, privind uh, jurisprudența CEDO în ceea ce privește solicitanții de azil. Insist asupra caracterului de două ori subsidiar al competenței jurisdicțiilor europene, care este exercitată de către, după ce legiuitorul național și exercitat de asemenea și de către jurisdicțiile naționale. Eu am spus că trebuie să fim prudenți, circumspecți, reținuți și am recunoscut uh, totuși că această convenție trebuie interpretată în contextul actual și că aceasta nu este concepută pentru a garanta drepturi teoretice sau iluzorii, ci niște drepturi practice și efective. Deci dacă am prelungit competența CEDO la domeniul securității sociale și am adoptat o interpretare extinsă a dreptului la proprietate, am suprima toate competențele acestei făcuți, pe lângă cele pe care și le impune ea însăși. Așa cum trebuie, curtea acționează ca judecător internațional, controlând conformitatea față de normele convenției, atât în cadrul legislației statelor, cât și în jurisprudența jurisdicțiilor naționale. Însă curtea unor se comportă ca judecător de apel, examinând uh, o afacere sau ca judecător de casație. Și din 2004 încoace ca uh, judecător în refere în franceză. Din uh, rapoartele anuale ale curții se vede că au uh, crescut foarte mult cererile de aplicare a măsurilor provizorii. În 2008, în jur de 3200 de cereri de acest uh, tip au fost prezentate, cel mai adesea, citez raportul curții, în afaceri uh, sensibile referitoare la drepturile străinilor și la dreptul de azil, ceea ce necesită foarte multe eforturi, de multe ori pripite. Problemele curții se pot agrava dacă multe state se angajează să ratifice cel de-al 12-lea protocol adițional la Convenție, care conține o interdicție generală de discriminare. Pentru a ocroti dreptul de recurs individual, un drept principal din mecanismul european de protecție a drepturilor omului, trebuie, după părerea mea, să avem un proces de reflexie profund în spiritul conferinței de la Interacel asupra rolului pe care CEDO ar trebui să-l aibă. Vă mulțumesc! Am avut trei intervenții foarte interesante în legătură cu rolul Curții Constituționale, și al Curții de Justiție de la Luxemburg și în legătură cu relația, raportul dintre CEDO și Curtea Europeană de Justiție. Am văzut cum se ridică aceleași probleme de foarte multe ori. Acum uh, vom avea o sesiune de dezbateri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 prezentările făcute de către cei uh, trei uh, oaspeți. E clar, a fost vorba de chestiuni foarte delicate,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 atunci când uh, nu vor mai exista alte căi. Deci tribunalele naționale. Deci când uh, se pune la îndoială un drept comunitar și când toate procedurile la nivel național, deci în tribunalele naționale, sunt practic uh, um, puizate. Să ne gândim, de exemplu, la un cetățean european care uh, acuză un act comunitar, de exemplu, din cauza încălcării drepturilor omului. Și la tribunalul de la Karlsruhe îi se încheie recursul, deci această curte uh, își dă hotărârea, nu-i dă dreptate, însă cum poate să meargă mai departe? care sunt căile de recurs pe care le are ulterior acest cetățean, deoarece nu ar fi logic dacă este atacată o normă comunitară în legătură cu încălcarea cartei sau a Convenției Drepturilor Omului. Deci nimeni nu poate să meargă direct la tribunalul de la Strasburg dacă nu a trecut pe la Curtea de Justiție din Luxemburg. Deci asta e prima întrebare. Va trebui să se stabilească acest uh, criteriu prealabil. O a doua întrebare. Referitoare la legătura dintre cartă și convenție. Așa cum a spus domnul Bonișo, ne putem gândi la drepturile din cartă care nu apar în convenție, în Convenția Europeană. Carta devine drept uh, primar, drept comunitar. Însă, Uniunea Europeană va adera la o convenție, însă nu va adera la toate protocoalele din această convenție. Deci, întrebarea pe care o am eu ce protocoale care completează Convenția Drepturilor Omului uh, vor fi incluse în acest tratat de aderare obligatorie a Uniunii Europene la Convenție. Uniunea Europeană, Comisia Europeană poate negocia uh, doar aderarea la Convenție, însă nu poate negocia și aderarea la toate protocoalele. Deci, după părerea dumneavoastră, ce protocoale sunt obligatorii constituie un obiect de aderare din partea Uniunii Europene. Asta pentru a avea o concordanță cu Carta Drepturilor Fundamentale. Acum am o a treia întrebare. Cum poate fi soluționată contradicția legată de aderarea Uniunii Europene la protocoalele Convenției în așa fel încât să nu se modifice neutralitatea acelor țări care nu au uh, aderat la cartă, care nu au uh, subscris la această cartă, țări care au acel opt out pentru Carta Drepturilor Fundamentale, țări pe care le cunoaștem uh, bine cu toții, țări deci care nu au aderat la cartă, țări în care nu este aplicat, nu se aplică Carta Drepturilor Fundamentale. Deci ar vrea să știu principiul protocolului spune că nu trebuie modificată neutralitatea țărilor europene. Deci aș vrea să știu, se va limita capacitatea de negociere privind aderarea Uniunii Europene la Convenție, deci prin această limitare? O a patra întrebare acum. Aplicarea extrateritorială a Convenției Europene. Când uh, va adera la această convenție, Uniunea Europeană o va face și din uh, prisma acțiunilor sale întreprinse în afara Uniunii Europene. Gândiți-vă, de exemplu, la forțele armate europene în operațiuni internaționale. Gândiți-vă la organizațiile europene, la cooperarea pentru dezvoltare, la ambasade, la Serviciul European de Acțiune Externă pe care îl vom ființa acum. Din câte înțeleg eu, acțiunile extrateritoriale ale UE și ale organismelor prezintă de asemenea, sunt acoperite deci de această obligație de a respecta principiile din Carta Drepturilor Fundamentale. De asemenea, vor trebui respectate principiile din convenție și principiile din protocoale. Deci ar vrea să știu cum ei se poate cere Uniunii Europene să aplice aceste principii și cine anume îi poate solicita acest lucru. De exemplu, un cetățean din Bolivia poate uh, face reclamație în fața tribunalului de la Strasburg uh, din cauza modului în care a acționat un organism de cooperare europeană pe teritoriul țării sale în Bolivia, de exemplu, să ne gândim că au fost uh, Uh, modificate, au fost uh, atinse anumite principii, de exemplu în cazul um, unui program cu o comunitate indigenă. Deci acestea sunt întrebările și vă mulțumesc foarte mult, uh, stimați domn, pentru prezența dumneavoastră. Well, mulțumesc. Am avut foarte multe întrebări și Vedeți cu toții că acest subiect este unul foarte complex și apar noi și noi întrebări după ce s-a răspuns la altele. Și toate aceste întrebări vor reveni și în timpul procesului de negociere. Având în vedere că întrebările puse sunt foarte concrete, o să dau din nou cuvântul celor uh, doi oratori și apoi vom trece la alte intervenții din sală. Deci, în primul rând, domnul Bonișo, domnul Melchior și apoi domnul Boniui vor uh, răspunde la întrebări. Merci, Madame le, le Président. Euh, doamnă președintă. Cum se spune pe la noi? Când uh, întrebările sunt dificile, noi spunem sunt foarte interesante. Prima întrebare pe care ați spus-o este fundamentală pentru buna funcționare a Uniunii Europene și cred că putem rezuma răspunsul afirmând că nu trebuie să organizăm dezordinea, haosul. Asta înseamnă că este necesar să găsim modalitățile de aplicare a principiului subsidiarității, care este un principiu fundamental al Convenției Europene pentru Drepturile Omului vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană în aceeași manieră și în niciun caz mai puțin eficace decât uh, atunci când lucrăm în relație cu diversele state membre. Cred că putem puțin împinge meditația mai departe că ar fi important să avem niște reguli precise. De pildă, când se pune o întrebare prejudicială adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, trebuie să așteptăm răspunsul pe care îl oferă această curte. După aceea, judecătorul național trebuie să tragă consecințele din răspunsul primit. De pildă, când se pune în cauză validitatea unui act comunitar, iar dacă o întrebare prejudicială nu a fost formulată, dar uh, uh, ca o acțiune legitimă a unui judecător național, el uh, poate acționa în spiritul jurisdicției naționale, care poate avea o tradiție de peste 50 de ani. Există o hotărâre uh, a judecătorului Istifit, care uh, pe bună dreptate a decis să nu formuleze o întrebare prejudicială, dar el trebuie să găsească mecanismul necesar pentru a putea uh, să-și exercite misiunea chiar dacă nu a implicat Curtea Europeană de Justiție. Ne putem imagina și alte soluții. Trebuie să ne gândim. De pildă, Comisia Uniunii Europene ar putea acționa într-o, într-o anume manieră vis-a-vis de Curtea de la Strasburg. Uh, deci se poate adresa curții uh, de la Strasburg, iar după aceea, eventual, organismelor europene. Deci ne putem imagina proceduri care să fie deschise în diverse modalități. De pildă, părțile aflate în litigiu față de judecătorul național uh, pot la un moment dat să uh, ceară și, uh, în mod excepțional, un control din partea comunității europene. Fiecare trebuie să-și exercite propriile atribuții. Curtea Europeană trebuie să controleze legalitatea hotărârilor europene. Curtea Europeană a Drepturilor Omului trebuie să statueze concluziile legate de violarea sau nu a unui drept fundamental. În aceste probleme care sunt de mare tehnicitate, de fapt, trebuie să fim atenți pentru a nu disocia prea mult aspectele legate de validitatea actelor europene de cele de interpretare, pentru că interpretarea pe care o conferă Curtea de la Luxemburg poate foarte bine să constate că un act comunitar nu este ilegal într-o anume interpretare. Colegii mei de la Curtea Constituțională din Belgia au spus că uh, Curtea a emis zeci de răspunsuri la întrebările prejudiciale în legătură cu spălarea banilor, de pildă erau chestiuni destul de dificile în legături care puneau în uh, sub semnul întrebării buna exercitare a atribuțiilor uh, avocaților și au fost uh, oferite interpretări ale unor directive chiar hotărând obligația de a face în atunci când un avocat evaluează situația juridică a clientului, clientului său și își exercită misiunea de apărător în fața unei instanțe. Eu cred, ca mulți dintre colegii mei de la Curtea din Luxemburg, că nu avem niciun fel de idei preconcepute în legătură cu acest întreg domeniu. Singurul lucru care ne interesează în calitate de persoane care trebuie să aplice legea privind dreptul comunitar este să fim foarte atenți la problema care se pune și să încercăm să o rezolvăm prin reguli. Ce privește cea de-a doua întrebare, doriți să răspund eu la ea sau poate foarte pe scurt. Deci, în legătură cu această a doua întrebare, cred că este vorba de o decizie politică. Am elabor, am studiat uh, importanța cartei și dacă adăugăm un protocol la convenție, asta acoperă în proporție de 80% tot ceea ce conține de fapt carta. Este evident că în Carta Drepturilor Fundamentale găsim dispoziții care depășesc cadrul de competență al Uniunii Europene. În ce privește uh, pedepsa cu moartea, de pildă, uh, aici uh, instituțiile europene nu au competențe care să implice și asemenea pedepse severe. Deci, cred că este o decizie politică. Acesta este răspunsul la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră. Iar în ce privește statele care au un opt-out, care au o poziție uh, aparte din acest punct de vedere, trebuie să combinăm această poziție uh, cu și vis-a-vis -vis de Carta Drepturilor Omului. Există un studiu care analizează acest punct de vedere Aplicarea extrateritorială, și aceasta este o întrebare foarte frumoasă, aș spune că carta se referă la toate organismele care sunt legate de ea, indiferent uh, cine este persoana care, de, care acuză o încălcare a drepturilor sale. și merită o examinare aprofundată. Mulțumesc. Întrebările cum sunt privite de către domnul Melchior? Thank you. Vă mulțumesc. Atunci când un act comunitar este denunțat la Strasburg, este acuzat că ar încălca Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci se pune întrebarea, trebuie să existe sau nu o intervenție prealabilă a curții de la Luxemburg? În mod normal, dacă actul comunitar este considerat uh, ca nefiind valabil, dacă un anumit tribunal consideră acest lucru, jurisdicția națională nu are cum să stabilească acest lucru de una singură. Trebuie să, se adreseze, trebuie să adreseze o întrebare prejudicială Luxemburgului, iar cei de la Luxemburg vor spune dacă actul respectiv respectă sau nu drepturile fundamentale. Deci trebuie să intervină Curtea de Justiție de la Luxemburg. Totuși, nimic nu îi împiedică pe judecătorii de la Strasburg să ajungă la o concluzie complet diferită. Asta nu-i de mirare. Problema apare atunci când actul comunitar este, să zic așa, spălat la nivel comunitar de jurisprudență și nu trebuie adresată o întrebare prejudicială, deci dacă există deja jurisprudență în uh, domeniul respectiv. Deci se adoptă direct soluția la care a ajuns uh, curtea de la Strasburg. Însă e clar că nu e foarte ușor uh, să vezi întotdeauna dacă soluția respectivă e legală sau nu. Poate că în protocol ar trebui prevăzută posibilitatea de a adresa întrebări prejudiciale sau posibilitatea de a avea o intervenție a Uniunii Europene ca atare sau eventual a curții, intervenție în cadrul procedurii de la uh, Strasburg. În ceea ce privește acum uh, legătura între Carta Drepturilor Fundamentale și Convenție și ce protocoale trebuie incluse. Există două feluri de protocoale, de tip instituțional care modifică uh, Convenția, însă e clar că aceste protocoale trebuie ratificate. În ceea ce privește protocolele materiale, aici uh, statele membre au ales anumite opțiuni. Belgia, de exemplu, nu a ratificat protocolul numărul 7, care e totuși uh, destul de vechi. Nu mai ridică probleme. În Belgia, cel puțin. Însă, e clar, e o opțiune a statelor membre. Deci eu cred că primul protocol suplimentar ar trebui Uh, ratificat e cel care nu a fost adoptat în 1950, deoarece erau probleme politice grave în momentul respectiv și a trebuit să așteptăm până în 2001 uh, pentru a reformula acest prim protocol adițional. Bineînțeles, există și alte protocole care au apărut ulterior și de aceea acesta este cunoscut ca fiind primul protocol adițional. Problema țărilor care au un opt-out față de Carta Drepturilor Fundamentale în momentul aderării la convenție. Da, au o poziție deosebită în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale, însă totuși sunt legate, trebuie să respecte uh, aceste drepturi conformitate cu articolul 6 din tratat. De altfel, aceste țări sunt părți uh, semnatare ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, deci nu știu care sunt problemele. Ceea ce privește aplicarea extrateritorială. Jurisprudența de la, de la Strasburg nu e prea stufasă în acest domeniu. Nu au existat foarte multe cazuri. Deci prefer să nu mă exprim în legătură cu acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Bosui. Vă mulțumesc. Voi răspunde în neerlandeză. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a-l cita pe domnul Bonișov, N-ar trebui să încerci să organizezi dezordinea. Cred că acest lucru este esențial și ne putem pune cu toții de acord în această privință. Primul lucru care trebuie să se întâmple este ca articolul 51 să aibă o interpretare foarte strictă, iar cuvântul în mod unic trebuie să fie interpretat într-o manieră strictă. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci suntem în mare pericol. În al doilea rând, este important să analizăm ordinea în care sunt uh, făcuți anumiți pași și în exemplul care a fost dat, întrebarea era dacă trebuie să te duci la Luxemburg după ce te duci la Karlsruhe. Eu nu cred. Cred că n-ar trebui să ajungi la, ar trebui să ajungi la Luxemburg înainte de Karlsruhe. Deci cred că aceste uh, întrebări uh, prejudiciale ar trebui să fie trimise la Luxemburg înainte de a te duce la Curtea Constituțională pentru a cere o decizie finală. Sau Curtea Constituțională este cea care ar trebui să uh, solicite o asemenea decizie preliminară. În ceea ce privește a doua întrebare, protocoalele care sunt uh, necesare, uh, Mie nu mi se pare evident că Uniunea Europeană va fi parte semnatară uh, la niște protocoale care nu sunt semnate de toate statele membre. Deci asta cred că este una din condiții. Toate statele membre trebuie să ratifice un protocol pentru ca Uniunea să-l poată semna. În ceea ce privește statele care au uh, această posibilitate de opt-out, mie mi se pare că ele nu pot apela la instanța de la Luxemburg dacă întâlnesc probleme legate de Carta Drepturilor uh, fundamentale. Deci nu pot să solicite de la Curtea de la Luxemburg uh, aceste decizii preliminare. Deci trebuie să se ducă la Strasburg pentru asta. Și în ceea ce privește ultima întrebare, mie mi se pare că efectul extrateritorial al Convenției Europene privind drepturile omului nu este deloc diferit de cazul existent în acest moment pentru mai multe state membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Avem încă trei intervenții. În primul rând, domnul Cleiș. Mulțumesc! doamnă președinte. Eu doresc să vorbesc despre distinția dintre drepturile juridice ale curții și curtea uh, privind drepturile omului pe de o parte și problemele cu care se confruntă statele membre care au o politică de emigrare și de azil mai strictă Uh, este posibil ca ei să aibă niște condiții referitoare la un venit minim pentru uh, cei care doresc să emigreze în Uniunea Europeană sau poate doresc să, aibă, să impună o categorie de vârstă minimă și motivul fiind că doresc să împiedice un val masiv de emigrare a celor care doresc să vină într-un stat uh, membru și să profite de sistemele de asistență socială de acolo. Este o decizie politică din partea statelor uh, membre de a implementa aceste măsuri restrictive care au fost uh, până la urmă adoptate, nu așa, într-un mod cât se poate de democratic. Dar problema este că acest gen de decizie poate să fie respinsă din ce în ce mai des de către Curtea de la Strasburg sau către Curtea de la Luxemburg. Mă gândesc la decizia Metox, spre exemplu. Nu vreau să intru în detalii, dar mie mi se pare că este o evoluție periculoasă pentru că uh, aici vorbim de, despre niște decizii luate în mod uh, democratic de un alt juridic din partea unui stat uh, membru care este respins de niște judecători care până la urmă nu dau socoteala nimănui. Și cred că în acest caz uh, suveranitatea statului membru este subminată și aceste probleme vor apărea din ce în ce mai des. Deci această suveranitate limitată judecătorii ar putea să aibă niște competențe prea mari, ar putea ajunge să avem uh, guverne de judecători care să submineze, practic, uh, suveranitatea statelor membre. Și cred că asta este marele paradox al faptului că Uniunea Europeană a aderat la uh, Convenția privind drepturile omului. Este un tratat foarte bun dar din cauza anumitor uh, interpretări politice care ar putea fi posibile, am putea vedea un deficit de democrație care va începe să apară. L și aș dori uh, să aflu și părerea oratorilor în această privință. Vă mulțumesc. O să mai am încă o întrebare, pentru că va fi mai ușor uh, ca oratorii să răspundă la mai multe întrebări odată. Deci următoarea uh, intervenție, domnul Henry Labai, vă rog. Bien. Sunt aici. Două sau trei comentarii. Sub formă de întrebări. În primul rând, am văzut uh, cât de precaut a fost domnul Bonișu în ceea ce privește rolul Curții de Justiție în domeniul protecției drepturilor fundamentale. Dumnealui a spus că această curte de justiție nu are vocația unui judecător de drepturi fundamentale, ci a unui judecător constituțional și administrativ. Ceea deci, ce nu... exact. Însă, îmi pun totuși niște întrebări. În uh, următoarele prezentări am auzit că sistemul de la Strasburg, um, care ne este prezentat ca fiind uh, un sistem perfect, are totuși uh, niște lacune, niște probleme pe aici, pe acolo, pentru Uniunea Europeană. Deci întrebarea pe care mi-o pun eu se referă la următorul lucru. Deci trebuie să știm la urma urmei dacă Uniunea Europeană uh, se va dota sau nu cu un judecător propriu pentru drepturile fundamentale. Raționamentul pe care l-am avut uh, în mod greșit până acum a fost uh, un raționament bazat pe ierarhie, pe proprietate. Acum venim cu această idee a aderării la convenție și se pare că toate statele membre sunt de acord. Deci dacă toate statele membre sunt de acord, există mai mulți gardieni, jurisdicția constituțională din statele membre, jurisdicția supremă, jurisdicția Uniunii Europene și, bineînțeles, cea de la Strasburg. Deci nu e vorba aici să stabilim un raport de forță de forță între jurisdicții, ci Uh, de faptul că trebuie să răspundem la întrebarea domnului Bonișo, deci trebuie să evităm să organizăm dezordinea. Trebuie să organizăm însă pluralismul care apare și pentru asta trebuie să avem niște instrumente care să ne permită fiecăruia în momentul oportun să uh, reacționeze la nevoile pe care le avem în ceea ce pește drepturile fundamentale, chiar dacă anumite democrații uh, vor să pună sub semnul întrebării angajamentele luate. Deci, în momentul de față, la nivel european, trebuie să avem un instrument care să ne permită o colaborare și mai mare între jurisdicții. Întrebarea prejudicială la care s-a făcut referire. Aceasta a apărut înainte de dreptul comunitar. A fost o instru- un instrument prevăzut uh, pentru apărarea uh, competențelor. Deci dacă un anumit judecător era competent într-un anumit domeniu, un alt judecător nu putea interveni. Deci s-a ajuns la această colaborare de la judecător la judecător. În momentul de față, în Uniunea Europeană, cred că una din uh, provocările cele mai mari și adresez această întrebare și oaspeților de astăzi, deci este dacă putem organiza și instituționaliza acest dialog într-un mod eficient, respectând uh, pe toată lumea. Aceasta a fost uh, un prim comentariu, întrebare. O a doua întrebare se referă la extrateritorialitate voi mm, interveni și mâine la masa rotundă. Eu cred că în momentul de față această chestiune a extrateritorialității este un adevărat uh, test pentru aplicarea cartei și a Convenției Drepturilor Fundamentale. Și asta deoarece uh, ridică întrebări fundamentale legate de viață, moarte, de tortură. Extrateritorialitatea se referă, de exemplu, la Guantanamo la patrulele în larg care uh, dau peste acele vase pline de imigranți. Deci întrebarea pe care ne o punem, ce drept se aplică, ce legislație se aplică, ce protecție se aplică? Și o adevărată provocare pentru Uniunea Europeană um, din perspectiva acestui spațiu de libertate, securitate și justiție. Deci trebuie să ne dotăm cu un model pe care îl pot împărtăși toate statele membre. Și aici cred că această cartă a drepturilor fundamentale depășește cadrul propus de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, Convenția Europeană a Drepturilor Omului a protejat foarte mult drepturile străinilor, însă să ne amintim că de foarte multe ori CEDO a păstrat tăcerea. De exemplu, în ceea ce privește refugiații politici, în ceea ce privește membrii familiilor solicitanților de azil. Acestea sunt constrângerile pe care le avem în Uniunea Europeană. Sunt însă constrângeri de o altă natură cu mult mai uh, profunde decât uh, cele care pot uh, apărea de pe urma Convenției uh, Europene a Drepturilor Omului. Și eu nu, nu am cum să știu cu siguranță că atât la CEDO cât și la Curtea Europeană de Justiție se lucrează în același spirit. În ultimii 50 de ani a avut loc o adevărată revoluție Cedo, ați vorbit despre dinamismul interpretării, ați vorbit despre modul în care sunt interpretate drepturile aplicabile în prezent. Însă, modul, ideologia e foarte diferită de la un tribunal la altul. Cei de la Luxemburg au preferat de foarte multe ori să folosească textele, practic teologic însă întotdeauna s-a respectat voința autorităților uh, tratatului. Și CEDO a trebuit să depășească acest cadru deoarece a fost nevoită. Și eu, unul, nu sunt sigur că atunci când aceste două metode de lucru se vor uh, întâlni, nu vor apărea scântei și nu va fi nevoie de o organizare foarte uh, amănunțită, așa cum spunea domnul Bonișei. Thank you. Mulțumesc pentru această intervenție foarte interesantă. David Skinner de la Ethics for Europe din Suedia. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu reprezint grupul Ethics for Europe, o organizație non-guvernamentală aflată aici în numele a alte 10 ONG-uri din Europa și aș dori să vă atrag atenția asupra unei zone specifice din carte, acolo unde avem nevoie de clarificări. În remarcile dumneavoastră de introducere ați vorbit despre perspectivele oferite de această nouă carte și de cum va rezolva viitorul și ați vorbit și despre modul în care va fi transpus în legislația națională. Și în acest context doresc să mă refer la articolul 12, libertatea de a te asocia și, în special, libertatea negativă de asociere. Pe bună dreptate, carta vorbește despre dreptul de asociare și, în mod general, acesta este considerat ca fiind un drept pozitiv. Dar o persoană trebuie să aibă libertatea fundamentală de a alege să fie parte într-o organizație și să participe la activitățile sale, dar este din ce în ce mai clar că există și un drept de natură negativă. Și acest lucru acest aspect negativ a fost a apărut în jurisprudența europeană în ultimii ani și este dezbătut și la Comisia de Petiții. Un deputat a comentat uh, că pentru ca un om să se poată bucura de drepturile sale, de dreptul de asociere, spre exemplu, trebuie să aibă și dreptul egal să aleagă să nu se asocieze, dacă nu dorește să o facă. În anumite state membre, eh, legislația națională eh, interzice în mod expres exersarea acestui drept negativ și ne îngrijorează un număr mare de situații care apar în Europa, acolo unde grupurile minoritare sunt discriminate pentru că se ignoră acest articol 12, care în clar trebuie subliniat. Și deci, întrebarea mea nu se leagă de caracterul instituțional al acestor uh, curs despre care tot uh, am vorbit până acum, dar uh, mă bucur că avem niște experți în mijlocul nostru care îmi pot da un răspuns de experți, dar întrebarea mea se adresează Comisiei Liber dacă sunt pregătiți să analizeze situația mai în profunzime, poate împreună cu Comisia privind petițiile, și să includă o declarație oficială în această privință. Pentru că noi considerăm că este un drept foarte important care este adesea ignorat în ceea ce privește grupurile minoritare. Vă mulțumesc! Avem o întreagă delegație Mercosur din Parlamentul Paraguay și trei dintre dumnealor ar dori să intervină și să pună întrebări. Deci o să le dau cuvântul colegilor din Paraguay. În primul rând, domnul Pachini. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi reprezentăm Parlamentul uh, uh, Mercosurului, exact suntem din Paraguay și venim aici pentru a vă spune care sunt și îngrijorările noastre. Mercosurul are un parlament uh, recent și în momentul de față colaborăm cu Parlamentul din Paraguay pentru a vedea dacă putem implementa o curte de justiție. și să vedem dacă putem avea aspectul uh, supranațional legat de uh, respectarea uh, măsurilor noastre. Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, deci sunt obligate să respecte aceste hotărâri. Deci suntem un parlament nou și avem relații foarte importante cu Uniunea Europeană, mai ales cu Eurolatul, deci odată la șase luni avem o întâlnire, fie în Europa, fie în America. Și în cadrul orat, bineînțeles, ne întâlnim cu reprezentanții uh, tuturor parlamentelor din America Latină, deci nu doar cu Mercosurul. Pentru noi este foarte importantă relația cu Uniunea Europeană, cu Parlamentul European. E foarte important să învățăm de la dumneavoastră, care aveți o instituție atât de importantă. Deci vrem să tragem învățăminte din experiențele dumneavoastră pentru a um, reuși să punem pe picioare acest uh, tribunal, această curte de justiție pentru Mercosur, uh, tribunal ale cărui uh, hotărâri să fie obligatorii pentru țările Mercosur. Deci vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru faptul că ne-ați uh, permis să luăm cuvântul astăzi aici. Vă mulțumesc. Domnul Salu. Gracias, señora Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca să mă refer și eu la subiectul menționat acum de comisia dumneavoastră, aș vrea să subliniez un fapt. Sistemul interamerican de protecție a drepturilor omului, care funcționează conform prevederilor Organizației Statelor Americane și are sediul la Washington. Deci, în momentul de față, în cadrul Mercosur, încercăm să uh, înființăm o subcomisie dependentă de Uh, Comisia Organizației Statelor Americane pentru a face față plângerilor legate de drepturile omului în țările Mercosur și în țările asociate. Deci astfel am putea fi mult mai eficienți și am putea și le-am putea permite cetățenilor țărilor din Mercosur să aibă un acces mai direct și mai rapid la acest uh, sistem de protecție a drepturilor omului. vor avea loc uh, discuții asemănătoare cu cele de astăzi de aici în legătură cu diferitele jurisdicții. Vom vedea dacă se va recurge direct la Comisia de la Washington sau uh, la cea nou creată. Vom avea negocieri și într-un cadru mai larg deoarece la Parlamentul Mercosur se discută acum despre înființarea unui organ jurisdicțional permanent, deci pentru întregul Mercosur, pentru a face față încălcărilor uh, aduse normelor Mercosur. Deci ar fi un organ administrativ asemănător Curții de Justiție de la Luxemburg. De la nivelul organizației Mercosur se discută aceste două posibilități și e clar că țările mai uh, mari, mai importante în cadrul Mercosur, Brazilia și Argentina, se cam opun în momentul de față nu văd cu ochi buni posibilitatea de a înființa acest organ jurisdicțional. Deci protocolul respectiv este discutat acum la Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului Mercosur și discuțiile au fost atât de ample încât um, discuțiile deci sunt uh, oarecum delicate. Tema nu a fost încă abordată în cadrul uh, summitului președinților Mercosur și aș vrea totuși să vă informez în legătură cu modul în care um, evoluționează lucrurile. Un astfel de organ juridic care aduce o mai mare siguranță tuturor investitorilor care aleg să investească în uh, Mercosur. Vă mulțumesc, domnul Canisas, ultima persoană care va interveni în numele acestei delegații. Vă mulțumesc. Ca și colegii mei, um, aș vrea să vă spun că mă bucur să pot uh, participa la această audiere privind uh, Carta de Drepturilor Fundamentale și Spațiul uh, European de Libertate, Securitate și Justiție. Eu aș avea o întrebare. Aș vrea să știu cât de importante au fost drepturile omului pentru a integrarea europeană, modul în care sunt tratate drepturile omului. Deci noi avem o organizație mult mai recentă discutăm despre înființarea unui tribunal comercial administrativ, deci integrarea noastră este inferioară celei din Uniunea Europeană. Avem pe de altă parte și Organizația Statelor Americane, însă această chestiune e foarte interesantă pentru noi, deci să știm dacă putem avea un mod uh, fundamental de tratare a drepturilor fundamentale. Deci la Mercosur avem o comisie parlamentară care se ocupă de aceste lucruri și au apărut foarte multe cazuri uh, contradictorii. Însă noi la nivel de Mercosur nu avem o curte, nu avem un tribunal la care să poată recurge cetățenii. Deci aș vrea să știu mai multe în legătură cu experiențele dumneavoastră și să vedem cum am putea crea un spațiu juridic în domeniul drepturilor omului la nivel de Mercosur. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Revin acum la oaspeții noștri de astăzi. Vă rog să încercați să răspundeți la întrebări în ordinea intervențiilor. Domnul Bonișo. Uh, în legătură cu întrebarea legată de dreptul la asociere sau de a nu participa la asociere. Vă voi răspunde însă, dacă îmi permiteți, în franceză, pentru că este mai simplu pentru mine și va fi mai plăcut pentru dumneavoastră. Este o întrebare în legătură cu care voi face o observație pentru că mi este apropiată de suflet. Curtea în activitatea sa, cu cât se concentrează mai mult pe comunitatea europeană, cu atât constate care sunt diferențele când se intră în detaliile legate de tradiția juridică și uh, cadrul juridic din diversele state membre. Și Sigur, uh, se spune în general că sistemul nostru este construit în principiu pe aceleași baze, dar uh, atunci când analizăm detaliile, complicațiile sunt uh, um, infinite, eh, diferențele sunt destul de eh, profunde. Iar în ce privește dreptul de asociere, voi face două observații. Prima, în termen general, acest domeniu nu intră în competențele comunitare în mod normal. Deci uh, nu ține de uh, competențele comunitare în mod normal. Totuși, este evident că pot să existe interferențe, de pildă în domeniul social. Atunci când curtea este solicitată în legătură cu uh, chestiuni în care există uh, obligații ale angajatorului uh, de a oferi asigurări sociale pentru pensie de pildă sau în legătură cu o organizație în domeniul agricol, industrial, la care toată lumea trebuie să se înscrie. Problema în ce privește competența comunitară nu se pune inițial, doar uh, măsura în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar putea să se pronunțe de pildă în uh, legislația franceză în ce privește vânătoarea. Uh, am putea să elaborăm pe un asemenea exemplu. Deci se poate pune și uh, din punct de vedere comunitar o asemenea problemă. Dar uh, există o jurisprudență similară celei pe care Curtea de la Strasburg a pronunțat-o. În ce privește integrarea economică, aici domeniul protecției drepturilor omului și libertăților cetățenești uh, a fost a fost abordată și de către membrii Parlamentului din Paraguay. Istoria construcției europene dovedește că problemele, ă, cele două aspecte sunt indisociabile, pentru că de la bun început au fost puse probleme legate de ă, drepturile omului. A existat ă, hotărâre încă din 1969, o soluție pronunțată în legătură cu uh, clientul Stauder. Iar uh, a devenit evident că uh, integrarea economică nu poate fi tratată fără să ținem seama de libertatea individului, de anume aspecte legate de drepturile omului. Iar preocuparea noastră trebuie să fie să, să păstrăm uh, spațiul libertăților individuale, dar cum uh, putem să garantăm libera circulație a persoanei fără să existe și anumite limitări, cum putem uh, aborda problemele migrației. Um, sunt atât de legate toate aceste aspecte între ele. Domnul Melchior. Nu este un subiect uh, care poate nu mi se adresa direct, dar dați-mi voie să mă pronunț și eu în legătură cu um, acea afirmație a unui posibil guvern uh, judecătoresc care s-ar putea substitui uh, unui guvern uh, ales democratic de către cetățeni. Sigur că uneori s-ar putea constata asemenea semne de o, o guvernare a judecătorilor, dar trebuie să respectăm drepturile legale și statul de drept. Pot exista uh, acte legale care la un moment dat au fost adoptate și care după aceea pot fi uh, abrogate în interesul uh, celor care guvernează. În ce privește extrateritorialitatea, dacă mă refer la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, drepturile garantate de către Convenție, care trebuie respectate de către state, sunt recunoscute persoanelor relevante din jurisdicția părților implicate în proces. Deci ă, trebuie ă, găsită persoana relevantă pentru jurisdicția respectivă. Judecătorii comunitari pentru drepturile omului trebuie să asigure protecția drepturilor fundamentale, dar în cadrul activității Uniunii Europene, Curtea de la Luxemburg a vegheat și va veghea pe baza cartei pentru respectarea drepturilor fundamentale. Ultima intervenție din partea paneliștilor. Prima chestiune este într-adevăr, o întrebare esențială care se referă la relația dintre uh, legiuitor și justițiabil, aș uh, răspunde în felul următor. Întotdeauna când un stat devine parte a unui uh, contract, într-un fel își limitează suveranitățile, suveranitatea. Și asta devine cu atât mai evident uh, atunci când este vorba despre o curte care supraveghează um, aceste obligații. Dacă o instanță uh, superioară uh, trebuie decide că statul trebuie să își uh, respecte competențele, întotdeauna trebuie să înțelegem că apare un uh, câmp de tensiune între ceea uh, ce uh, s-a intenționat inițial și ceea ce s-a dezvoltat ulterior prin jurisprudență. Și în acest context, aș dori să mai atrag atenția și asupra unui alt aspect. Uh, noi am avut o, uh, în Marea Britanie un discurs din 19 martie 2009 în care s-a spus că jurisprudența de la Strasburg s-a pronunțat deja în legătură cu anumite aspecte. Ultima curte sau cea mai înaltă instanță și ultim, cel mai recent act în uh, favoarea integrării europene, ceea ce nu înseamnă, pe de altă parte, că Curtea va adopta interpretări care să meargă dincolo de interesul legiuitorilor. Dar cu toate acestea există un scop legitim. Trebuie să ne asigurăm că legea europeană este aplicată și respectată și revin la ce ați spus în ceea ce privește um, interpretarea strictă a articolului 51 al cart cartei. Uh, dreptul european trebuie să fie aplicat uniform pe tot teritoriul Uniunii Europene ca să nu apară distorsiuni. Și tocmai de aceea sentințele curții încearcă să evite aceste distorsiuni. În ceea ce privește celelalte întrebări, o să fac trimitere la ce a spus domnul Bonișo, în special Uh, la întrebarea uh, delegației din Paraguay. Le mulțumesc pentru interesul acordat și vă urez tot succesul în uh, regiunea dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Având în vedere că nu mai există și alte intervenții din sală, am ajuns la finalul acestor două sesiuni din această după amiază. Le mulțumesc paneliștilor pentru intervențiile lor și pentru răspunsurile foarte interesante. Am văzut cât de complicată este această problemă, cât de multe avem de învățat și cât de multe putem afla din aceste discuții pentru viitor. Eu cred că detaliile sunt cele care ascund cele mai importante aspecte. Vom continua audierea noastră mâine dimineață la ora 9 cu o sesiune legată de spațiul uh, libertate, securitate, justiție și punctul de vedere al lumii academice, societăți civile și așa mai departe. Uh, o vom avea alături pe noi, de noi pe doamna vicepreședinte Reding, uh, pe domnul Chirum. Vom avea reprezentanții regionali din partea înaltului comisariat UE pentru drepturile omului și cred că vom avea până la urmă o dezbatere foarte interesantă pentru mâine dimineață. Vorbeam acum doar de prima parte de sesiunea de dimineață. Vă mulțumesc, cum spuneam, pentru interesul manifestat, pentru intervențiile dumneavoastră și ne revedem mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc!